Dragi colegi, aș dori să începem pentru că la 9.30 vine domnul comisar care trebuie să plece la ora 10 și jumătate. Așadar, dacă îi luăm din timp, nu e bine, așa încât Vreau să trec la comunicările președintelui și în legătură cu ședința coordonatorilor. două vești uh, bune. Una, de fapt. Secretariatul Liberalilor Ran Cristin uh, așteaptă un copil, uh, deci vești bune la sfârșitul lunii august. Și a doua veste bune. este că Debra Serichani a devenit uh, președinte ca mine, uh, președinta uh, Consiliului unei regiuni mari, întinse de lângă Triest. Deci a câștigat alegerile și va deveni președinta acelei regiuni din zona Triestului. Acum, legătură cu întâlnirea ședința coordonatorilor și numirea raportorilor. În primul rând, propunerea de directivă cu privire la vehicule care circulă în comunitate cu dimensiunile maxim autorizate în traficul uh, național și internațional Uh, S și D-ul va face uh, acest raport în ceea ce privește regulamentul privind uh, finanțarea multianuală pentru Agenția de Siguranță Maritimă în legătură cu poluarea generată de nave. Verdi vor face acest raport un raport uh, legislativ, uh, documentul uh, Comisiei în legătură cu insolvența liniilor aeriene. Nu se întreprinde nicio acțiune în legătură cu asta în ceea ce privește documentul de lucru al Comisiei privind implementarea obiectivului 6 din orientările de politică a Comisiei privind siguranța rutieră, un prim jalon către o strategie privind răniile. Recomandarea coordonatorilor este ca președintele să elaboreze o întrebare uh, orală în legătură cu orientările în ceea ce privește siguranța rutieră. În ceea ce vește avizele, sunt o serie de uh, avizii, avize și decizii. Uh, S-a uh, hotărât să nu se facă întreprinde nicio acțiune, supravegherea uh, uh, apoi uh, întreprinderile mici și mijlocii și nevoile acestora, strategia privind deșeurile din materiale plastice Uh, în mediu uh, practicile comerciale abuzive și protecția consumatorului, uh, construirea încrederii în piața internă, dispoziții comune în ceea ce privește FEDER, FEDEAR, Uh, apoi uh, regulamentul uh, privind mijloace de comunicare rapide, apoi finanțarea pe termen lung a economiei europene. Aici așteptăm o hotărâre a Comisiei Econ, care va elabora un raport, după care vom elabora noi un aviz. Dacă nu fac un raport, atunci nu vom face un aviz. Uh, Apoi, uh, cadrul până 2030 pentru o uh, climă, nicio acțiune, act, raportul de uh, monitorizare a Croației, apoi regiunea Dunării, din nou nicio reacție, nicio acțiune, eficiența energetică a vehiculor, nicio acțiune, și un proiect de rezoluție în ceea ce privește sau în baza regulii 120, nici aici uh, nu e nevoie de nicio acțiune. Apoi feedback-ul în ceea ce privește procedura trialogului, uh, Comisia va uh, organiza de urmărire a acestei probleme Uh, când am făcut acest lucru la ultima întâlnire a Comisiei, împreună cu uh, Consiliul care a participat, uh, am vorbit de acest lucru. Deci, punctul de vedere al coordonatorilor este ca în viitor rezultatele trilogului să fie comunicate în camera pe 18 iunie vom avea o audiere de 90 de minute și vom invita uh, doi reprezentanți ai sindicatelor, doi reprezentanți uh, ai uh, liniilor aeriene și doi reprezentanți al autorităților. O să invităm și Comisia la o viitoare întâlnire a coordonatorilor pentru a ne actualiza în legătură cu situația actuală. În ceea ce privește pachetul aeroportului, coordonatorii au uh, Uh, hotărât să pună acest mandat la vot, să-l supună la vot. Vom face asta mai târziu. În ceea ce privește studiile privind expertiza externă, decizia coordonatorilor a fost să invităm PP-ul și uh, Verzi să selecteze două dintre propuneri în plus față de uh, cerința uh, președintelui și a vicepreședintelui Koch. În ceea ce privește dialogul structurat cu Comisia, grupul trebuie să dea un, o contribuție secretariatului până la 8 mai, astfel încât președintele să poată să răspundă la cele 5 uh, um, întrebări uh, scrisoarea privind uh, comitologia de la punctul 7. Am luat notă de aceasta uh, și la diverse coordonatorii uh, au uh, discutat uh, decizia privind uh, partea franceză și așteptăm acum să vedem care sunt rezultatele uh, acțiunii uh, de infringement, de încălcare a legislației. În ceea ce privește giga uh, tirurile, o să vedeți, uh, o să auzim asta de la uh, vicepreședintele Calas. În ceea ce privește regulamentul uh, de uh, abilitare, um, uh, am hotărât să depunem textul în limba engleză pentru că acel calendar despre care am vorbit al Comisiei Econ este foarte strâns și suntem de acord cu tot ceea ce s-a discutat anterior. Uh, Asta sunt comunicările în legătură cu ședința coordonatorilor. Dacă aveți întrebări în această privință, domnul Canciar. Domnule președinte, ieri am vorbit despre ajutoarele de stat și am fost cât se poate de clari în legătură cu calea pe care o urmăm Aș vrea să plec de la acest punct al discuției, pentru că nu ne referim numai la uh, fondurile publice și private, dar și la infrastructură. Această teamă, atunci când uh, facem o evaluare de la caz la caz a oricărei acțiuni publice în Europa, ne gândim la impactul asupra economiei. Ajutorul de stat a devenit un soi de ghilotină pentru proiectele care sunt uh, analizate. Acesta este cazul, de pildă, unui proiect din Milano, unde dacă ar trebui să refinanțeze, toată lumea ar da faliment. Cu alte cuvinte, se dăm cu mâna dreaptă și luăm cu mâna stângă, ceea ce, bineînțeles, că împiedică orice intervenție publică. Repet, această chestiune este importantă și este urgent să precizăm lucrurile. Domnule Canciar, clarificarea este cât se poate de clară. Am discutat în comisie îndelung ieri. Punctul de vedere al comisiei este foarte clar, și anume că vor susține președintele în ceea ce a spus uh, președintele și președintele va avea un amendament care constă într-un singur cuvânt, eliminare. Avem și acordul Comisiei Econ că vor încerca să elimine acest lucru, iar dacă uh, uh, aici sunt și membrii de la, de la Comisia Econ și ei au un rol de jucat în această privință. Știți, Stați liniștiți, ne dăm seama care sunt dificultățile pe care le presupune această propunere pentru transportul, mai ales pentru transportul urban. Cu siguranță, uh, Comisia își dă și ea seama de acest lucru și asta am uh, înțeles uh, din intervenția de ieri, așa încât avem o cerere în baza articolului 50. Articolul 50 a fost retras pentru că Comisia Econ a dat asigurări în acest sens. Nu pot să fac mai mult. Doamna Lichtenberger. Doar o observație în acest sens. Atunci când în Italia se, dau concesi- se oferă concesiuni care creează uh, relații sau condiții similare cu proprietatea, atunci trebuie ca aceste lucruri să fie văzute ca atare, nu să pară în continuare o concesiune. Ok. My, my concern is very much the public Pe mine mă preocupă foarte mult elementul transport public din toată această chestie, ajutoarele de stat în general. Cred că Uh, ajutorul de stat pentru transportul public, toată lumea e de acord, uh, asta uh, nu este bine să se întâmple. Deci, acceptați raportul care s-a dat în legătură cu ședința coordonatorilor? Bine. Dragi colegi, trecem acum la voturi. Aveți cu toții cartela electronică asupra dumneavoastră, cartela de vot domnul Higgins uh, și domnul Sassoli. O să uh, acceptăm să voteze prin ridicarea mâinii. Deci e vorba numai de domnul Sassoli care nu are. Să facem o verificare. O verificare. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a votul. Toată lumea a fost cu minte. Bine. Deci începem. Raportul domnului Higgins privind o strategie pentru introducerea unui serviciu european de taxare rutieră electronică și a unui sistem european de viniete pentru vehicule particule ușoare. Amendamentul 12 al doamnei Ayala Sender. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 13. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 25 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 26, s-a deschis votul. Plus 1. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Este adoptat. Este adoptat. Domnul Sasoli este pentru. Deci 20 uh, la 19. O clipă uh, am uh, trecut peste compromisul 2 deci votăm compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Acum trecem la 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 26 pentru? Împotrivă? Abțineri? Pe acesta trebuie să-l verificăm. Deci verificăm 26. A votat toată lumea, plus un uh, vot la voturi pentru. Deci s-a închis votul. Nu este adoptat uh, la limită. Deci am ajuns acolo unde eram. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm compromisul 5. S-a deschis votul. Domnul Sasoli este împotrivă. A votat toată lumea, s-a închis votul și este adoptat. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 46 și 47 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri respinse. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 48. S-a deschis votul. Domnul Sassoli este împotrivă. S-a închis votul și este adoptat. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, 57 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 devine caduc, 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final, s-a deschis votul. Domnul Sasoli votează pentru. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 34 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere, adoptat. Felicitări, domnule Higgins. Următorul raport E vorba de raportul uh, privind uh, Uh, serviciile la sol, uh, mandatul de negociere uh, dat de raportori. Cine este pentru? O să o facem electronic. S-a deschis votul. Domnul Sassoli votează pentru. A votat toată lumea. S-a închis votul. Mandatul a fost încredițat cu 38 de voturi pentru și 1 împotrivă. La fel și pentru domnul Likefried și domnul Hugias trebuie să facem, să votăm separat. Ok. Domnul Lightfried, în ceea ce privește votul privind zgomotul, s-a deschis votul. Am uh, vorbit de, am votat serviciile la sol, acum uh, votăm uh, mandatul uh, Lightfried din pachetul aeroport. S-a închis votul. Domnul Lightfried are, deci, mandat. Domnul Ughias acum. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Domnul Ughias are și el un mandat în acest sens, mandat de negociere. Domnul, uh, urmează acum uh, raportul domnului Colicec un singur vot. Doamna Lichtenberger. Es tut mir leid. Ich... Îmi pare rău. Astăzi uh, aud puțin mai prost. La primul a fost o altă ordine și am crezut că este vorba de sloturi și am, fost, am votat pentru. Dar a fost întâi raportul Sasada, pur și simplu nu am auzit. Deci aș vrea să solicit o corectură a votului în numele verzilor. Suntem împotriva mandatului pentru Zasada. Asta nu afectează rezultatele, dar o să consemnez acest lucru. și am crezut că putem să facem totul uh, cu un singur vot, dar după cum ați văzut nu a fost uh, posibil acest lucru. Dar uh, mandatul a fost încredințat cu o majoritate calificată oricum. Acum, raportul Colicec. Consolidarea consolidată uh, între Uniunea Europeană și Organizația Europeană pentru Siguranță în Aviație. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. Bun. Mulțumesc. Am încheiat sesiunea de vot. Acum îl așteptăm pe vicepreședintele Calas. Aș vrea să repet că vicepreședintele Calas poate să rămână aici doar până la ora 10.30, așa încât uh, vă rog să aveți niște atacuri succinte la adresa sa. He's blocked in traffic, so... Se pare că este prins în trafic. Deci, 5 minute. Okay, colleagues. Dragi colegi, vă rog să reluăm ședința. Următorul punct pe ordinea de zi, un punct care va dura o oră, repet, este prezentarea făcută de vicepreședintele Calas în ceea ce privește directiva privind greutățile uh, și dimensiunile așa încât uh, îl salut pe vicepreședintele Calas și îi dau cuvântul. Bună dimineața, mulțumesc, uh, domnule președinte, onorați membri. Cu o săptămână în urmă, Comisia a adoptat o propunere pentru a permite producătorilor de uh, camioane să creeze camionul viitorului. Acest lucru răspunde la prioritățile uh, societății în ceea ce privește impactul asupra mediului, eficiența economică și siguranța rutieră. Milioane de uh, camioane vor uh, circula pe șosele noastre și este în interesul tuturor ca fiecare dintre aceste uh, camioane să consume cât mai puțin carburant, să polueze cât mai puțin și să fie cât mai sigure. O cărămidă este obiectul cel mai puțin aerodinamic pe care ne putem imagina. Așa încât o să îmbunătățim uh, forma camioanelor de pe drumurile noastre. Aceste camioane pot să aibă o cabină rotunjită în față și flapsuri aerodinamice în spate. Acest lucru va face transportul uh, rutier mai uh, curat, uh, va economisi 7,8 tone de emisii de dioxid de carbon pe an pentru un camion care circulă pe distanțe lungi de 100.000 de kilometri. În același timp va reduce facturile de carburant ale tra transportatorilor auto cu 10%. Aceasta înseamnă că același camion pe o distanță de 100.000 de kilo, 100.000 de kilometri va economisi 5.000 de euro pe an costuri cu carburanții. Și eu sunt biciclist, așa încât pot să vă spun că atunci când mă aflu lângă un camion, la o intersecție, uh, nu mă uh, simt în siguranță. Este periculos. Când virează la dreapta sau la stânga, în Regatul Unit, poate că nu te vede pe tine biciclistul. De aceea, vizibilitatea laterală este unul dintre elementele din noile dispoziții privind uh, camioanele sigure și ecologice. În plus față de uh, o mai bună vizibilitate a șoferului, noile cabine vor avea o formă deflectoare. Această formă va împiedica uh, lovirea uh, pietonilor sau a bicicliștilor dacă se circulă cu viteză redusă. De asemenea, o zonă tampon în fața cabinei reduce impactul coliziunilor frontale. Uh, această propunere va salva viața a 300 până la 500 de pietoni și bicicliști în fiecare an. Producătorii de uh, camioane din Europa sunt lideri uh, în lume și suntem um, investitori majori în cercetare. Sunt uh, angajați în acest sector peste 6 milioane de oameni. Această propunere va da producătorilor uh, un uh, avans în ceea ce privește proiectarea unor camioane uh, mai ecologice și mai sigure pe piața globală care să facă față cerințelor uh, din viitor. Este o oportunitate industrială care va susține crearea de noi locuri de muncă și creșterea economică. În unele state membre, o Aproape o treime din vehicule uh, călătoresc uh, cu uh, suprasacină. Acest lucru dăunează infrastructurii, compromite siguranța rutieră și denaturează concurența între cei care sunt, care respectă regulile și cei care nu o fac. Aceste propuneri uh, voi include, vor include sisteme de cântărire uh, de înaltă tehnologie uh, și acest lucru va permite o mai bună aplicare a regulilor pe întreg teritoriul Uniunii. Acum, în ceea ce este utilizarea transfrontalieră a camioanelor de mari proporții lungi, uh, Înțeleg că vrem să uh, îmbunătățim uh, performanța față de mediu, performanța rutieră și față de siguranță. Această propunere nu schimbă uh, principiile conținute în lege. A permite sau nu a permite acestor camioane mari să circule pe teritoriul unui stat membru aceasta este opțiunea statului membru respectiv și rămâne opțiunea statului membru respectiv. Cu doi ani în urmă, Comisia a primit o cerință de a clarifica ce se întâmplă dacă două state membre permit acestor camioane să circule uh, în uh, regim transfrontalier între ele și uh, experții juridici au studiat această problemă și au spus că într-un astfel de caz ele pot să traverseze frontiera între cele două state membre. Comisia a făcut o clarificare în acest sens într-o scrisoare adresată cu un an în urmă. Parlamentul European, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ați considerat că uh, pentru a da această clarificare uh, numai printr-o scrisoare nu este suficient. Parlamentul trebuie să spună cuvântul și această dispoziție trebuie să fie inclusă într-o propunere juridică. Acest lucru s-a făcut acum și Asta conține această propune, uh, propunere juridică. Deci, doamnelor și domnilor, ca să conchid, este o propunere din care toată lumea are de câștigat emisii mai uh, slabe și o siguranță mai mare pentru societate, costuri de exploatare mai scăzută pentru transportatori și pentru utilizatorii serviciilor de transport și oportunitate industrială uh, pentru producătorii de uh, camioane din Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Uh, lista vorbitorilor. Domnul Groș, domnul Alcadraui, doamna Meissner, doamna Lichtenberger, doamna Foster. Și apoi alți vorbitori înscriși până acum, domnul Berca, doamna Țicău, domnul Ertug, domnul Koch, domnul Kramer, domnul Verpat. Mai dorește cineva să fie inclus pe listă? Senalova și domnul Debacker. Bun, atunci propunerea mea în ceea ce privește timpul, astfel încât uh, comisarul să aibă și timp să răspundă, este să oferim 4 minute coordonatorilor și 3 minute celorlalți membri. Domnule Groș, 4 minute și pornesc cronometrul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Propunerea de azi cred că va duce la discuții foarte interesante. Și veți vedea că grupul PPE nu, are, nu este unit încă pe această temă și va fi sarcina noastră să um, abordăm această problemă, așa cum dumneavoastră ați introdus aceste gigatiruri uh, în uh, subsidiaritate pentru că nu s-a putut găsi un consens. Cred că trebuie să încercăm să separăm lucrurile. O legislație din 96 este o bună idee uh, să fie revizuită mai ales că din ceea ce privește tehnologia și uh, designul se pot face îmbunătățiri, uh, se, poate, se pot lua măsuri mai ecologice, uh, se poate îmbunătăți securitatea. Și cred că nu trebuie să uităm acest obiectiv și să ne concentrăm asupra unei singure teme. În al doilea rând, mă bucur că reușim să creăm certitudine juridică pe un subiect în care Uh, schimbul de scrisori între Parlament și Comisie a fost uh, unul destul de bogat. Acum spuneți Parlamentului uh, și statelor membre, vom reuși să spunem dacă um, aceste gigatiruri vor putea circula sau nu. În anumite uh, țări, euro, în diferite țări europene, experiențele au fost diferite. Există uh, experiențe pozitive, mă gândesc la țările nordice, și nu văd de ce să renunțăm la aceste experiențe pozitive, numai pentru că în alte țări există îngrijorarea că aceasta ar fi o concurență neloială. Nici n-aș vrea să văd acest lucru ca o concurență între tipurile de transport. Nu am să vă spun cum uh, companiile feroviare au fost împotrivă înainte și apoi și-au schimbat uh, poziția. Nu mi se pare o bază corectă. Cred că ar trebui să dezbatem acest uh, subiect independent. Eu cred că securitatea trebuie să fie baza pentru um, securitatea și infrastructura trebuie să fie baza pentru o aprobare uh, și nu de multe ori se întâmplă uh, să spunem că Europa cere ceva, cu toate că statele membre trebuie și ele până la urmă să aprobe acest lucru și acesta va fi cazul și aici. Mm-hmm după cum spuneam, noi la PPE probabil va mai trebui să facem niște exerciții, să spun așa, pentru a găsi o linie comună a PPE și probabil că vom, uh, ne vom fa- viața ne va fi mai ușoară dacă totul este în uh, domeniul subsidiarității. Mulțumesc, domnul Alcadraui, în numele SND. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune că este incredibil că până acum nu a fost revizuită directiva din 96. Uh, și asta mm, având în vedere uh, evoluția tehnologică dintre timp. Această propunere are foarte multe puncte pozitive, flexibilitatea prevăzută, astfel încât uh, să se ia în considerare uh, proiectarea dinamică a cabinelor, uh, tirurilor, um, să se îmbunătățească consumul de carburanți și um, prevenția accidentelor. Ne bucură și faptul că se iau în considerare vehiculele electrice și așa mai departe. Sunt um, evoluții foarte pozitive, la fel ca și um, cântărirea încărcăturii există uneori o concurență distorsionată între cu cei care um, au o încărcătură mult prea grea. Deci noi avem o poziție pozitivă față de toate aceste propuneri. Însă, aceste giga tiruri, știți că grupul meu nu este pentru uh, a recurge atât de mult la aceste vehicule, pentru că este un avantaj competitiv uh, pentru transportul rutier. De multe ori în, uh, în regiuni uh, cu o populație mare, cu o densitate mare a populației, vor exista costuri mari de adaptare a infrastructurii și um, va crește uh, insecuritatea, lipsa uh, siguranței pe șosele. Deci ne bucură faptul că um, se iau anumite măsuri de prevenire, dar faptul că ne limităm la trei țări care au granițe comune um, pentru a testa aceste um, camioane? Există o astfel de, um, o astfel de rută între un stat A și B, un stat C și D, un stat B și C, practic se parcurge o întreagă Europa. Și brusc ne-am regăsit în situația în care sunt uh, utilizate uh, aceste gigatiruri. S-ar putea face asta? Să se ajungă practic la o rută, la aproape la un culoare european? Sau sunteți împotrivă? Spuneți că numai între două țări se poate întâmpla. Poate avea loc acest uh, tip de transport. Pe de altă parte, în ceea ce privește taxarea, eurovinieta, nu prevede um, un ast, astfel de tip de taxare. Presupun că costurile de infrastructură sunt mai mari uh, pentru acest tip de uh, vehicule și totuși nu putem să nu avem o formă adaptată de taxare. Doamna Meissner, mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că suntem cu toții de acord în prima parte că este bine să facem cabinele camioanelor mai aerodinamice și dacă în același timp putem uh, dezvolta, proiecta o, uh, o formă de cabină care să fie mai puțin periculoasă pentru, pas, pentru pietoni și pentru bicicliști. Mi se pare că um, este un avantaj faptul că acest camion, chiar dacă devine mai lung, devine mult mai sigur. Ați spus că uh, vom, vor exista reducerea ale emisiilor de CO2 în acest sens, pentru că se consumă mai puțin carburant. Pe de altă parte însă, spuneți că um, camionul poate fi uh, cu 15 cm mai lung pentru a putea uh, pune, încărca pe aceste camioane containerele internaționale, pentru că în acest uh, moment acest lucru nu este cazul și cred că la aceste puncte vom fi de acord. Însă nu vom fi de acord la acele camioane, la aceste tiruri mai lungi. S-a vorbit despre monster trucks, giga tiruri. Ă, acestea pot să aibă nume diferite. Sunt giga, tiruri ă, și așa mai departe. Ă, acestea au fost testate în zona din care vin eu și s-a văzut că acolo unde au fost permise și mm, le, putem să le mulțumim scandinavilor pentru asta, pentru că uh, am adaptat um, șoselele la ei. E bine, acolo unde au fost uh, autorizate aceste camioane, din trei uh, au devenit de fapt două și s-a câștigat foarte multă eficiență și mediul a fost protejat și nu știu de ce uh, socialiștii sunt împotrivă și mă întreb de ce verzii sunt împotrivă pentru că protejăm mediul. Pur și simplu s-a micșorat numărul camioanelor și asta vrem pentru că nu vrem să existe uh, mai mult pe șosele și uh, mai puțin pe, uh, pe transport pe cale ferată. Dar nu avem suficientă infrastructură feroviară pentru a transporta tot ce e de transportat. De aceea este ideal să avem și pentru transportul rutier o variantă mai ecologică. Din câte am înțeles, aceste camioane pot să traverseze o frontieră, de ce nu ar putea să, transpo- să, tra- uh, să meargă dincolo de mai multe, să să treacă dincolo de mai multe frontiere, de exemplu din uh, țările de jos, în uh, Germania, înspre Danemarca. Eu cred că dacă ceva este uh, bun și eficient, de ce să nu fie utilizabil în toată Europa? Bineînțeles, după cum spuneam, numai pe anumite șosele nu pot în niciun caz să meargă pe toate șoselele. acele tipuri de camioane autorizate au uh, frânele consolidate întotdeauna. O problemă, în schimb, ar fi uh, uh, locurile de parcare. Apoi, în ceea ce privește infrastructura, din câte știu eu, poate să fie chiar mai bine uh, pentru infrastructură, pentru că se uh, distribuie o greutate mai mare, într-adevăr, dar pe mai multe axuri. Și, uh, drept urmare, pe mai multe osi și deci um, încărcătura este mai bine distribuită. Mulțumesc. Doamna Lichtenberger, pentru versi. Mulțumesc, domnule comisar. Bineînțeles, în această propunere sunt prevăzute anumite elemente pe care le pot sprijini, însă acestea au rolul, din punctul meu de vedere, să facă acceptabil ceva ceea ce nu am putea accepta altfel. În primul rând, cabine aerodinamice. Bineînțeles, dacă se consumă mai puțin carburant, foarte bine. Dar ceea ce este prevăzut este numai un sistem de a stimula producătorii. Nu pot să oblig niciun uh, producător să-și schimbe toată logistica. În plus, uh, aceste cabine există deja. Apoi, uh, oglinzile retrovizoare. Asta solicităm de ani de zile noi de la Parlament, astfel încât și dorim de foarte mult timp să se uh, rezolve problema unghiului mort. De mult așteptam astfel de propunere. Apoi, și aici nu s-a întâmplat niciodată nimic, dar acum, pentru că e nevoie pentru uh, imagine verde, devine actual. În ceea ce privește senzorii Uh, de greutate, foarte bine, dar sunt uh, sceptică față de statele membre. Discutăm într-un trilog uh, referitor la senzorii de greutate cu statele membre și avem dificultăți și cu tahograful digital, ca acesta să poată controla ceea ce are de controlat. Deci m-ar uimi să putem avea progrese în acest sens. Trec acum la punctele critice măsurile pentru uh, containerele care vin uh, pe cale maritimă uh, înspre Europa. Există deja o excepție, o derogare pentru acestea, pentru transportul derogat. Iar acum dumneavoastră vreți ca ele să rămână pe șosea, să poată fi transportate numai pe șosea și vreți să um, creați practic o nouă po- uh, posibilitate de a se trece de la transport feroviar înspre transport rutier. Se pare că numai asta doriți, de fapt. În ceea ce privește uh, gigatirurile și transportul transfrontalier, colegul meu se va referi la asta, însă mi se pare uh, mi se pare bine faptul că nu se mai încearcă excluderea Parlamentului, însă cred că totuși încercați să faceți greenwashing, mai să vă creați o imagine uh, ecologică prin această propunere. Și mm, cred că anumite uh, state membre nu vor putea să accepte mm, aceste uh, tiruri. În ceea ce privește evaluarea impactului, care subliniază numai avantajele pentru întreprinderile care doresc să aibă aceste gigatiruri, E bine, numai acestea au fost subliniate, dar nu și uh, impactul asupra infrastructurii și așa mai departe. Chiar dacă distribuția greutății este mai bună, există totuși o formulă matematică referitoare la presiunea asupra șoselei și aia, aceasta nu se poate uh, evita prin uh, trucuri logistice și uh, calcule părtinitoare. Practic se încearcă crearea unui gigatir cu noi, dimens- cu noi dimensiuni uh, și tot ce de fapt este uh, prevăzut în acest document este dorința de a crea noi camioane și de a crea un dezavantaj pentru calea feroviară. Mulțumesc, doamna Foster. Uh, nu sunt de acord cu ceea ce au spus unii dintre colegi. Bineînțeles, acest raport îl avem doar de câteva zile, trebuie să intrăm mai în detaliu. Însă, ca principiu general, cred că nimeni uh, nu ar vrea să nu avem uh, camioane mai bune, mai uh, ecologice și așa mai departe. Aș avea o întrebare adresată comisiei. Bineînțeles că s-a discutat cu uh, proiectanții de camioane. Eu nu știu, nu cunosc, nu sunt proiectant de camioane, dar aș fi curioasă să știu ce spun uh, producătorii, care este programul, uh, ce se poate face, care sunt posibilitățile și așa mai departe. Pentru că dacă vrem să, prevenim, să prevedem termene, trebuie să, uh, să știm ce se poate face. În ceea ce privește camioanele mai mari, nu înțeleg acest argument din partea unor colegi care spun că camioanele trebuie să fie mici, neapărat, pentru că dacă sunt, pentru că nu, deci nu înțeleg acest argument, pentru că dacă sunt mai mici, atunci este nevoie de mai multe. Deci eh, eu cred că unele camioane mai mari sunt mai avansate. Dacă există tehnologia eh, potrivită, pe șosele vor fi mai puține camioane. Deci eu prefer să am un singur camion mai mare decât trei camioane mai mici pe o șosea. În Regatul Unit am, exist, am avea o problemă uh, în ceea ce privește uh, securitatea, pentru că uh, noi conducem pe partea stângă. Deci ar trebui să ne asigurăm că um, camionul este proiectat în așa fel încât să fie evitate accidentele care acum au loc. În ceea ce privește verificarea acestor camioane, discutăm acum uh, pachetul referitor la omologarea pentru șosele. Și, deci, cred că această parte de verificare este deja luată destul de bine în considerare în acest pachet. Câteva puncte încă, domnule președinte. Aceste două țări, dacă aș avea un, uh, un camion și aș fi în Irlanda de Nord, uh, care face parte din Marea Britanie și aș vrea să merg în Irlanda, uh, nu știu cum ar, care ar fi situația. Fie un camion poate să treacă o graniță, fie nu. Nu înțeleg de ce să facem limitarea la uh, două țări. Fie au dreptul să fie pe șosele, fie nu. Apoi, un ultim punct referitor la buget. Când am citit acest lucru, există o referire, am văzut că există o referire la bugetul rețelelor transeuropene. Nu-mi dau seama ce înseamnă asta, aș vrea o, o clarificare. Și apoi, în ceea ce privește perioada de tranziție a noilor camioane pe care le vom avea față de uh, cele pe care le avem deja. Um, pentru că aceste camioane nu sunt ieftine și micii transportatori s-ar putea să aibă dificultăți. Nu putem să ne așteptăm ca toată lumea să-și uh, schimbe flota în 5 minute. Deci aș vrea să știu care ar fi uh, perioada de tranziție. Mulțumesc și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare dezbaterea cu dumneavoastră. Mulțumesc! Începem cu uh, ceilalți deputați, domnul Piercăr. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Propunerea, în general, ca revizuire a directivei din 96 este uh, salutară. Când ne uităm la detalii, sunt prevăzute foarte multe aspecte pozitive, pornind de la îmbunătățirea aerodinamicii, din motive ecologice și economice, uh, până la măsurile de, de siguranță pentru um, măsurile pentru oglinzile retrovizoare, unghiul mort și așa mai departe. Mi se pare bine să avem și uh, posibilitatea de a avea aceste containere pentru a asigura interoperabilitatea mi s-ar părea uh, ceva pozitiv dacă asta duce la uh, protecția infrastructurii. Uh, de asemenea, cred că la autobuze se, mm, uh, situația s-a îmbunătățit și cred că se poate uh, crește uh, greutatea. Practic, din acest punct de vedere, toate măsurile pe care le-am menționat uh, sunt de salutat. Însă nu pot uh, saluta propunerea referitoare la aceste gigatiruri și uh, autorizarea ca acestea să, să uh, treacă granițele. Bineînțeles, aș putea accepta asta în anumite state membre, pentru că ar fi vorba de anumite state membre și asta pentru că este logic și poate unor foarte util în anumite țări. Dar dacă mi închipui situația în țara mea, în Austria, uh, aici foarte multe uh, tuneluri, poduri și așa mai departe ar trebui să fie uh, adaptate și pentru noi ar fi un, un nonsens economic și dacă solicitați ca aceste uh, tiruri să fie autorizate la nivel transfrontalier, atunci ne vom regăsi în situația în care statele care nu permit în interiorul lor aceste uh, tiruri se vor simți sub presiune să adapteze infrastructura pentru, pentru tranzit. Pentru că, de exemplu, Uh, un stat din sud, uh, din sudul Austriei ar permite aceste tiruri. De exemplu, uh, și cu remorcile s-ar putea încălca această lege pentru că se poate merge dintr-un stat a într-un stat B, se schimbă remorca, se merge din B în C și așa mai departe și practic se uh, traversează toată Europa. Doamna Țică. Thank you pentru prezentarea făcută. Uh, salutăm uh, revizuirea acestei directive. Ea este nu așteptată, ci foarte așteptată Uh, și uh, scopul ei este declarat ca fiind uh, dedicat îmbunătățirii siguranței rutiere. De aceea vom susține toate elementele care privesc îmbunătățirea siguranței rutiere, îmbunătățirea formei cabinelor și, evident, elementele legate de oglinzile retrovizoare. În ceea ce privește senzorul de greutate, Uh, în dosarul privind tahografele digitale, Parlamentul a dorit ca acest, acest senzor de greutate să fie introdus. Uh, am aprobat cu o largă majoritate, din păcate statele membre s-au opus. Nu, uh, nu s-au opus efectiv senzorului de greutate, ci s au opus pentru că a considerat că nu este în regulamentul privind tahografele digitale locul acelei introduceri. De aceea, noi vom susține introducerea senzorului de greutate pentru că va contribui la creșterea siguranței rutiere și sunt convinsă că aici Parlamentul va avea o largă majoritate. În ceea ce privește uh, gigalinerele, deci uh, camioanele uh, foarte mari, sunt convinsă că aici va fi o largă discuție. Parlamentul și-a exprimat în numeroase, în schimbul de scrisori, poziția. Uh, pentru noi cel mai important este să creștem siguranța rutieră și sunt convinsă că în urma dezbaterilor din Parlament vom putea avea o directivă care să fie corectă, care să fie corectă din punct de vedere legal, să curme această dezbatere privind uh, gigalinerele într-un mod legal uh, și sunt convinsă că textul ar putea fi adoptat uh, într-un timp uh, relativ uh, scurt și va contribui într-adevăr la creșterea siguranței rutiere. Mulțumesc! Domnul Retuc, mulțumesc. Trei minute. Mulțumesc, domnule comisar, pentru propunerea dumneavoastră care conține elemente care ar putea uh, Uh, contribui la o mai bună mm, siguranță rutieră și la un transport mai ecologic. Știți că Parlamentul a solicitat mai ales claritate în ceea ce privește legăturile transfrontaliere. Din propunerea dumneavoastră reiese că ați dori să permiteți uh, trecerea graniței acestor, uh, de către aceste gigalinere, însă unele lucruri trebuie să fie clarificate în continuare. Acest uh, transport însă urmează să fie permis numai în anumite condiții și mai de, mai de mult v-am întrebat uh, dacă și cine vo, va uh, verifica aceste um, ace, respectarea acestor condiții și dacă ar urma să existe sancțiuni în caz de încălcări. Uh, despre asta însă nu prevedeți nimic în propunerea dumneavoastră. Și de aceea aș vrea să citesc din răspunsul dumneavoastră din 15 ianuarie, spuneți, statele membre pot coopera în domeniul transportului uh, transfrontalier. Știm cu toții ce iese dintr-un uh, pot coopera. De asemenea, ceea ce îmi lipsește, domnule comisar, este lipsa unui, unei evaluări a impactului. Uh, la articolul 4. Pentru celelalte modificări, care sunt foarte bune, după cum spuneam, în domeniul protecției mediului și a uh, securității, ați oferit uh, dovezi care să sprijine decizia, însă tocmai în acest domeniu nu ați solicitat o evaluare a impactului. De aceea vă întreb de ce nu vi s-a părut util ca tocmai în acest domeniu delicat uh, să uh, aibă loc o evaluare a impactului. Pentru că, așa cum este acum această propunere, nu este acceptabilă. M-ar bucura așadar dacă ne-ați spune clar de ce tocmai în aceste domenii ale sancțiunilor, ale mecanismelor de control și așa mai departe, nu ați solicitat o evaluare a impactului. Mulțumesc. Oh. Domnul Koch. Mulțumesc, domnule comisar Calas, pentru propunerile dumneavoastră. Câteva observații în ceea ce privește aceste uh, tiruri foarte lungi. Un uh, tir uh, lung nu este un uh, monster truck, este uh, numai o uh, completare logică a flotei actuale. Aceste camioane de lungime mult mai mare vor fi întotdeauna de număr redus pentru că nu pot fi utilizate decât în condiții restrânse. Acestea sunt mai eficiente, ceea ce este logic pentru mediu. Apoi, aceste tipuri de camioane nu sunt dorite pe toate șoselele. Așa este și astăzi. Anumite șosele ă, nu pot suporta. Apoi, aceste gigalinere sunt camioanele viitorului și noastră v-ați referit la ele sisteme de asistență la condus, sisteme de urgență de frânare, spe și așa mai departe, toate acestea trebuie să fie utilizate. Încă un lucru referitor la transport transfrontalier. Este uh, ilogic să interzici uh, trecerea graniței unui uh, camion atâta timp cât el este uh, permis într-o țară și uh, Uh, permis în două țări vecine, dar nu se poate trece granița. Se va separa camionul la graniță, se va trece granița și se, va, um, se, va reuni, se vor reuni elementele în cealaltă țară. Mulțumesc, domnul Ferber. Mulțumesc. Aș dori să vă spun că trebuie să fim atenți să nu devenim uh, victimele propriilor noastre argumentări îmi amintesc, domnule comisar, când ați fost alături de noi în urmă cu un an și ați fost certat pentru că ați vrut să le permiteți suedezilor și finlandezilor să uh, permită trecerea uh, graniței pentru aceste um, camioane. Acum se creează temeiul juridic uh, care era nevoie pe vremea aceea pentru ca situația să devină legală și acum sunteți criticat pentru asta. Lumea, iată, este mai complicată decât uh, credem. Apoi, trebuie să uh, fim, uh, să facem diferența între uh, măsuri și greutate. Acum, uh, măsura folosită este volumul și nu greutatea. Volumul este cel care uh, impune limitările și acest lucru ar trebui să fie luat în considerare. Și, bineînțeles, trebuie să fie oferită mai multă flexibilitate în domeniul dimensiunilor, pentru că deja din, anii, din anul 1996 s-au făcut uh, progrese tehnologice Apoi, în ceea ce privește siguranța încărcăturii, acest lucru nu este luat în considerare. Limitările impuse până acum nu erau uh, optime. Deci eu aș fi foarte recunoscător dacă s-ar face o argumentare mai diferențiată. Înțeleg însă, de asemenea, și ceea ce a spus colegul Pircăr nu se poate ca la final 25 de state membre să permită un lucru și cele două care rămân să fie uh, sub presiune și cele două țări uh, vor fi cele din mijlocul Europei, Austria și Germania, să spunem trei și Luxemburgul. Deci nu se poate ca periferia Europei să spună introducem aceste camioane pentru că sunt permise și facem acorduri bilaterale și periferia își uh, încheie acorduri bilaterale și pune presiune asupra statelor din centru. De aceea sunt de părere că trebuie să discutăm despre această posibilitate, dacă există țări care au permis aceste dimensiuni și greutăți um, de mai mult timp, atunci să li se permită să continue, dar să nu uh, se pună apoi presiune asupra, toatelor, asupra tuturor statelor membre. O astfel de strategie, trebuie să vă spun, eu nu aș permite. Domnul Kramer, trei minute. Mulțumesc pentru prezentare și pentru faptul că s-a preluat acest uh, subiect, pentru că am dorit acest lucru. Însă critic faptul că memoria dumneavoastră merge numai până în urmă cu un an. În urmă cu trei ani mi-ați spus că nu se va permite uh, trecerea graniței pentru aceste gigalinere. Iar acum doriți uh, acest lucru, din fericire nu se va permite. Bineînțeles că cu toții vrem mai puține emisii, dar mă întreb de ce nu s-a făcut nimic uh, în ultimii 25 de ani, uh, limita de viteză la 30 de uh, la 30 de km la oră, mm, oglinzile retrovizoare, multe alte lucruri le-am cerut și nu s-a întâmplat nimic. A fost prins, să spun așa, un uh, șofer de gigaliner care a trecut granița, care a uh, depășit timpul de de condus. De ce nu se acționează aici? Apoi, evaluarea impactului lipsește. Sunt, ați inclus trecerea frontierelor la presiunea Parlamentului, însă nu ați uh, făcut o evaluare a impactului. Un institut independent, Fraunhofer, a prevăzut că Asta ar însemna că o bună parte a transportului feroviar ar uh, fi delocalizat, să spunem așa, pe șosea. Și asta contrazice tot ceea ce spuneți referitor la reducerea emisiilor și așa mai departe. Nu se poate. Bineînțeles, presiunea crește, Uniunea Europeană a reușit în transportul transfrontalier să pună sub presiune Elveția, astfel încât camioanele să nu mai fie limitate la 28 de tone, ci la 40. Uh, Elveția nu a fost suficient de puternică. Și da, domnule Ferber, uh, presiunea este foarte mare în uh, Suedia vor să aibă deja camioane de 80 de tone. Și situația se îmbunătățește pe un, pentru unele întreprinderi care fac profituri, însă costurile sunt preluate de către societate. Este un exemplu clasic de privatizarea profiturilor și socializarea pierderilor. Și nu putem accepta asta. Domnul Pircăr a spus că în Austria ar fi vorba de 5,5 miliarde de adaptare a infrastructurii, oare cât ar costa în Germania tot ce trebuie uh, uh, îmbunătățit. Nu este o situație win-win-win în care toată lumea câștigă, ci este o situație lose-lose-lose în care toată lumea pierde. Și dacă ne oferiți un, uh, dacă aveți o evaluare a impactului, veți vedea acest lucru. Dar de ce nu ați făcut asta? Se pare că nici nu vă interesează. Folosiți numai argumentele scăderea emisiilor și uh, siguranța, pentru că, bineînțeles, toată lumea este pentru asta, dar încercați să introduceți pe ușa din dos de localizarea transportului de pe calea ferată înspre șosele. Și noi suntem împotriva acestui lucru. Doamna Senalova. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea făcută a acestei propuneri și cred că, într-adevăr, într-adevăr, aspectele legate de siguranța rutieră sunt foarte importante și le vom susține. Voi susține măsurile de îmbunătățire a vizibilității, pentru că vorbim de participanții vulnerabili la trafic, Vorbim de asemenea despre coliziuni cu cicliști care uh, pot fi împinși de pe șosea, de pe carosabil, lucru care se întâmplă foarte frecvent, și, din păcate. Dacă avem o atitudine serioasă, dacă realmente vrem să facem ce spunem, și adică să reducem numărul de uh, accidente grave de pe drumurile europene, acesta este un aspect foarte important. Susțin de asemenea și chestiunea referitoare la greutate. După cum spuneați, o treime din autovehicule sunt supradimensionate din acest punct de vedere, ceea ce are un impact negativ asupra drumurilor și asupra siguranței rutiere. Când vorbim despre megatiruri, despre megacamioane, Vorbim despre cele care vor avea o atitudine rezervată față de lor. Domnul de Bacau. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Realmente, cred că o să ne modernizăm în cele din urmă flota, parcul auto, ceea ce este foarte bine și mai ales dacă avem în minte și niște uh, chestiuni legate de protecția mediului am, uh, mi-au adus, mi-au atras atenția mai multe elemente, eu fiind un european convins. Am, s-a vorbit aici despre aceste mega tiruri, despre mega camioane. Vorbim despre mai multă Europa, despre avantajul integrării, dar uh, sunt cei care uh, vin pe baricade și spun nu transfrontalier, efectului transfrontalier. Uh, Vrem să fim mai moderni, mai eficienți, dar alegem, dacă vreți, să apărăm un singur mod de transport. Noi am ales multimodalitatea. Așa că, ca oameni politici, nu trebuie să ținem partea unui mod de transport sau a altuia. Am auzit uh, ce s-a discutat aici, iar mulți dintre ei sunt împotriva pieței transportului integrat și împotriva unui transport rutier durabil și uh, numărul de camioane cu politica lor s-ar uh, limita, s-ar reduce pe șosea. Opțiunile mele sunt foarte clare. Cred că ar trebui să permitem mega tirurilor să treacă peste mai multe frontiere atunci când există un consens, un acord între mai multe țări. Lucrul acesta trebuie, sigur, implică investiții pentru siguranță și pentru infrastructură. De ce să interzicem trecerea frontierei între mai mult de două țări? Și acum am o întrebare. Vorbeam despre cele 45 de tone. Se vor spun foarte puține lucruri despre depășirea uh, Uh, acestei uh, greutăți 45 de tone. Vreau să înțeleg de ce s-a, cum s-a ales uh, această greutate și cum veți îmbunătăți integrarea pieții transporturilor, pentru că, de fapt, consumatorul va fi cel care își va alege acest mod de transport pentru ce vrea să facă. Noi, oamenii politici, trebuie să fim siguri că există o gamă de alegeri foarte clare, dar să nu punem bariere, obstacole în realizarea pieței interne a transportului, ci să se creeze cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aveți cuvântul acum aproape 90% din propunerea dumneavoastră este bine primită. Există, sigur, o mică porțiune unde există o diviziune între grupurile politică, a fost foarte bine exprimată. E pentru prima dată în mulți ani în care grupurile din uh, acest uh, comisie se acuză unele pe altele, ceea ce e destul de neobișnuit. Deci vedeți foarte bine liniile diviziunii politice între grupurile politice. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult doamnelor și domnilor parlamentari. Din punct de vedere politic, această propunere poate fi împărțită în două. O parte se referă la îmbunătățirea siguranței rutiere, la îmbunătățirea mediului, în ceea ce privește construcția camioanelor. Toate aceste lucruri bune pe care uh, le include propunerea. De la ele am pornit când uh, a fost și-a preluat mandatul noua Comisie Europeană. Era o chestiune cerută de uh, NGO-urile, ONG-urile ecologice și cele care se preocupă de siguranța rutieră. Chestiunile legate de producția, de, de proiectarea camioanelor, care sunt uh, incluse în această propunere. S-a pus uh, o întrebare despre senzorul de greutate, despre aplicarea și controlul. Asta este o întrebare eternă. Însă vreau să vă spun că a, în anii trecuți aplicarea transfrontalieră a um, încălcărilor de trafic s-a îmbunătățit. Am lansat uh, faptul că Uniunea Europeană, cu excepția unei singure țări, a adoptat directiva uh, privind uh, aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor pentru încălcările de trafic. Este vorba de patru chestiuni. Uh, viteza, centura de siguranță, alcoolul și uh, încălcarea luminii roșii a semaforului. Sunt patru chestiuni care pot fi, la care se pot adăuga altele și eu am participat la acțiuni mari organizate de Dispol și s-au controlat uh, parametrii, toți parametrii camioanelor, s-au făcut blocaje rutiere pentru a face acest control. Dar uh, e o întrebare eternă, nimic nu e perfect și întotdeauna trebuie să ne ocupăm de această chestiune. Apoi s-a pus o întrebare privind, de părerea, privind părerea producătorilor despre această tranziție. Unii producători uh, și-au pus deja pe site acest nou posibil camion și MAN, MAN mi se pare că este unul dintre producători. Puteți să vedeți pe site-ul lor acest lucru. Noi n-am stabilit nicio limită, n-am stabilit nicio perioadă de tranziție din acest punct de vedere. Așa că noi, eu știu, noile camioane nu pot să apară înaintea unei anumite date. Ne-au întrebat unii producători. Unii producători uh, elaborează acum modele noi și sunt gata să cuprindă noile propuneri în aceste noi modele. Și evident își dau seama că vor avea un mare avantaj de piață. Dar uh, probabil că foarte curând vom vedea acest nou tip de camioane pe șosele. Camioanele însă sunt scumpe și de exploatarea lor de 15-20 de ani uh, nu uh, ne, nu ne impune să nu stabilim niște termene foarte fixe. Ele vor fi bine primite, iar noile camioane pot să apară cât mai curând cu putință, pe măsură ce producătorii sunt gata să iasă cu ele pe piață. A doua parte a acestui instrument legislativ se referă la chestiunea transfrontalieră. Trebuie să spun că am avut dezbateri intense la nivelul comisiei să includem sau să nu includem această prevedere. Uh, au fost susținători puternici ai ambelor păreri că nu trebuie să le includem, de exemplu, pentru că altfel toată partea pozitivă a acestei directive se va înneca în chestiunea transfrontalieră. Așa că vă întreb, și vă întreb cu sinceritate, dumneavoastră luați decizia politică, dar sper că lucrul acesta nu va încetini modificările pozitive care sunt așteptate de toate ONG-urilor, de toate mm, ONG-urile care se preocupă de mediu și de siguranța rutieră, ca și de producători. Eu sunt în favoarea introducerea acestei prevederi. Acum uh, un an, chiar aici, uh, comisia a fost criticată pentru faptul că aveam intenția să rezolvăm această chestiune și să o clarificăm printr-o scrisoare. Ați spus că nu se poate face lucrul acesta printr-o scrisoare, că trebuie să se facă printr-o propunere legislativă și Parlamentul are datoria să evalueze această propunere. Iată, aveți această propunere pe care ați cerut-o, a cerut-o Comisia de Transporturi, aveți toată competența politică să evaluați această chestiune transfrontalieră. Nu este o propunere despre uh, mega camioanele. N-am făcut uh, niciun fel de evaluare, n-am creat niciun fel de standard european pentru aceste camioane agabaritice. Avem diverse studii, dar până acum Comisia nu a lansat niciun fel de standard care să permită camioanelor agabaritice să circule în toată Europa și eu cred cu tărie că statele membre pot să aibă la îndemâna lor aceste alegeri. Chestiunea Austriei, întrebarea Austriei, care este probabil cea mai complicată țară din acest punct de vedere. Dar nu mai uitați-vă la hartă, uitați-vă unde este Austria și câți munți are. Firește că Austria va avea ultimul cuvânt, pentru că dacă Austria nu permite aceste camioane gabaritice pe drumurile sale, pe șosele sale, atunci nu vor circula. fire. Op. Ok. Bun, se pare că a trecut momentul. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, în comisia precedentă mă ocupam și de politicile de construcție și de toate aceste chestiuni. Și la Berlemont, dacă vă aduceți aminte, a, realmente a izbucnit un incendiu. Și înainte de declanșarea alarmei, făcusem niște exerciții pregătitoare, dar după acest incendiu, toate exercițiile, mă rog, a, au schimbat atitudinile oamenilor. Something is burning. No, no. Arde ceva. Nu, se pare că nu totuși. Și uh, oamenii, 2000 de oameni s-au evacuat uh, foarte repede din clădire, că nu se mai făcuse niciodată înainte. Deci revenim la camioanele gabaritice. Cred că lucrul acesta poate fi hotărât de statele membre. Avem trei state membre care permit aceste camioane, două state membre care au început încercările, uh, dar cred că dacă mă consider ca politician local, chestiunea este atât de puternică încât nimeni nu poate obliga statele membre, un stat membru anume. And, uh, and of... Să facă un anume lucru. Sigur, din punct de vedere tehnic, dacă vreți, să puteți să analizați chestiunea din punct de vedere tehnic și să accesați site-urile ACA, organizarea, Organizația Producătorilor de Autocamioane. Și o să vedeți acolo o serie întreagă de elemente care vă vor pune mm, pe gânduri. Nu întotdeauna greutatea este legată aritmetic de dimensiune. Depinde foarte mult de principiul de construcție. Deci depinde mult de principiul de construcție al osiilor și roților. Dar nu vreau să intru în detalii tehnice. Propunerea aceasta nu se referă la uh, ideea de a permite camioanelor agabaritice să circule în Europa. Uh, problema uh, este o problemă pe care au avut-o în vedere juriștii noștri. Nu, nu le, dacă legea nu împiedică între două state membre, atunci ele pot circula. Lucrul acesta se referă explicit doar la trecerea unei singure frontiere între două țări. Chestiunea eurovinietei.